În urma demisiei domnului Peter Mac și a doamnei Glenis Wilmot, Parlamentul uh, ia act de faptul că aceste fotolii sunt uh, libere începând cu data de 1 septembrie, respectiv 3 octombrie, și informează uh, autoritățile naționale competente în legătură cu acest lucru. Și în numele numirii doamnei Maria Gabriel, în calitate de membru a Comisiei Europene, a doamnei Herbert Roel, în calitate de membru a Guvernului Regional din Rănania de Nord-Vestfalia și a doamnei Ildiko gal în calitate de membru a Curții de Conturi Europene, Parlamentul constată faptul că aceste locuri sunt libere începând cu 7 iulie pentru doamna Gabriel și domnul Roș și începând cu data de 1 septembrie pentru doamna Golpes și informează autoritățile naționale competente. Și în urma alegerii domnului Luis Alio ca deputat în Parlamentul francez, Parlamentul constată uh, Uh, faptul că acest loc a rămas liber începând cu data de 21 iulie. Autorții competente din Malta, Republica Federală Germania, Marea Britanie și Republica Franceză mi-au comunicat alegerea în Parlamentul European a domnilor Francis Tsamit Dimech, Denis Radke, Jonathan Bullock, precum și a doamnei Franz Jamet și a baroanei Noșina Mobarik, cu începând pe 24 iunie, 24 iulie, 1 august, 21 iulie și 8 septembrie pentru a înlocui pe deputații Comodini Cacia, Herbert Royal, Roger Helmer, Aliot și Ian Duncan. Le urez bun venit acestor colegi și le reamintesc că se pot bucura de toate drepturile lor conform condițiilor prevăzute de regulă.